ele poștale. Domnul Ferber, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Senior, ia, ia. Președintele spune senior. Da, da, da, da, ce mai contează? Președinte, comisar. De la o vârstă e tot aia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar poșta în Europa își aduce o contribuție importantă la uh, unitatea Uniunii Europene. În 2008 am uh, fost negociatorul Parlamentului pentru revizuirea serviciilor poștale și a fost uh, o mare șansă să reușim să sporim coerența teritorială și buna cooperare europeană. La vremea respectivă, am uh, prevăzut uh, concurența, uh, competitivitatea transfrontalieră a serviciilor poștale. Între timp au apărut noi tipuri de servicii, oferta s-a extins și lucrurile au mers în direcția corectă. Desigur, odată cu digitalizarea comunicațiilor în secolul 21, situația s-a schimbat și nu trebuie să o trecem cu vederea și trebuie de asemenea să arătăm clar că serviciile poștale, care acum zece ani erau foarte active pe piața europeană, s-au retras uh, la nivelul statelor naționale. Acest, uh, acesta e un obiectiv pe care noi nu ni-l doream. Ne doream, de fapt, o concurență sporită, o competitivitate sporită la nivel european. Aș vrea să închei uh, adăugând un citat din Voltaire. Poșta e marea consolare a vieții, pentru că îi transformă pe cei absenți în prezenți. Iată că mai bine de atât nu puteam nici eu să o spun. Uh, încă din anii 90 uh, ne-am stabilit împreună anumite obiective. Uh, cred că um, Brian, vi-l amintiți pe fostul nostru coleg Brian Simpson, care a fost primul raportor la directiva poștală în 1997 și încă de atunci am definit serviciile poștale ca serviciu universal, pentru că e foarte important ca uh, toată lumea să beneficieze de servicii poștale de calitate, nu doar cei aflați în centrele urbane, ci și cei uh, din munți, de pe insule, din zonele periferice ale statelor membre. Cu toții trebuie să beneficieze de servicii poștale de bună calitate. Iată că acum mulți ani mai târziu vedem că situația nu este atât de bună în toate statele membre. Am fost uimit să constat că avem un stat membru, un stat membru destul de mare, care a considerat că nu e necesar ca 25% din populație să primească poșta zi de zi. Noi am uh, stabilit de mult că poșta trebuie să fie un serviciu universal și ce se întâmplă în acest stat membru contrazice principiul nostru. De asemenea, e important să fie îndeplinite mai multe condiții cadru și acestea pot fi îndeplinite astăzi prin uh, uh măsurile legate de TVA. Uh, Astfel se facilitează caracterul universal al serviciilor poștale. Acesta un instrument pe care com, uh, competitorii nu îl au, de aceea e important să uh, permitem în continuare uh, privilegiul de TVA, scutirea de TVA pentru timbre și să permitem poștelor să pună la dispoziție o gamă largă de servicii, pentru că și asta intră în principiul serviciului universal. Apoi, trebuie să ne asigurăm că toți actorii uh, sunt implicați în serviciile poștale transfrontaliere. Ne dorim ca autoritățile de supraveghere să garanteze punerea în aplicare a acestor măsuri și ne dorim ca Comisia să facă presiune asupra autorităților naționale de supraveghere ca să se asigure că prevederile din directiva europeană sunt respectate în toate statele membre. Aș vrea să le mulțumesc acum tuturor celor implicați, implicați mai ales raportorilor din umbră, pentru această colaborare constructivă. Am avut unele dificultăți pentru că din eh, echipa de negociere din 2007 n-a mai rămas prea multă lume acum, însă iată că am reușit totuși să facem față. Mă bucur de dezbaterea de acum și sper ca mâine să putem transmite un semnal clar pentru servicii poștale universale solide pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumim, domnule, domnule Ferber, și acum domnul comisar Dombrovskis. Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru raportul din proprie inițiativă, mulțumesc mai ales domnului Ferber, domnul raportor și domnului Bach și Andreston de la Comisiile Specialitate. Serviciile poștale sunt un sector important al economiei. În 2014, peste 500.000 de colete și 64 de milioane, miliarde de scrisori au fost trimise în Uniunea Europeană. Sectorul însă este în schimbare. În ultimii ani, eh, totuși, numărul scrisorilor a scăzut cu 4% și în anumite țări asta se vede mai pregnant. De pildă, în Danemarca a scăzut cu 14% și în Italia cu peste 9%. Pe de altă parte, numărul de colete în circulație crește pentru că avem comerț digital. Îmbunătățirea comerțului digital este unul dintre pilonii strategiei digitale comune. Avem nevoie, într-adevăr, uh, de un serviciu de trimitere a colegilor, a coletelor transfrontalier mai bun. Și uh, tocmai despre este vorba în uh, directiva privind uh, serviciile poștale transfrontaliere pe care am adoptat-o anul trecut. Am spus că e nevoie de monitorizare a pieței și că e nevoie de statistici publicate anual. Și pentru anul 2014, statisticile respective au fost publicate în iunie pe site-ul Comisiei. De asemenea, avem și un grup de experți în acest domeniu pe statisticile poștale. Trebuie să avem mai bun, o colectare mai bună a datelor și să avem o publicare mai rapidă a datelor, precum și o reducere a birocrației. Trebuie ca furnizorul de servicii să poată să furnizeze sau să trimite scrisori și colete 5 zile pe săptămână, peste tot. Însă avem și comerț electronic și servicii poștale electronice și asta înseamnă că uh, și prețul contează iar prețul unei scrisori uh, clasice a crescut uh, cu până la 1% anul trecut. Statele membre trebuie să aplice directiva în funcție de nevoile consumatorilor și de suzabilitatea serviciilor. Anumite state membre uh, au inclus în serviciul universal chiar și trimiterea de ziare la domiciliu și unele state membre chiar acoperă șase zile pe săptămână și nu numai cinci în serviciul universal. Uh, iar uh, costurile suplimentare um, ale acestor uh, furnizori de servicii universal pot fi compensate până la un anumit uh, moment, până la un anumit punct și nu trebuie să distorsioneze concurența. Și având în vedere calculele pe care le-am făcut, acestea se reflectă în anexe și ne-am dorit să fie o coerență față de directivă. Proiectul de raport arată cât de important este ca reglementarea să fie independentă. În 2010 am stabilit un grup uh, european al uh, autorităților de reglementare care pot să se întâlnească și să facă schimb de bune practici uh, și apreciem foarte mult cum a lucrat grupul când vine vorba de implementarea directivei privind serviciile poștale și în ceea ce privește livrarea transfrontalieră a coletelor și acest grup de experți a avut un rol deosebit de jucat în implementarea directivei. Acum, ca să mă întorc la problema coletelor. Așa cum știți, propunerea a fost adoptată în mai, uh, făcând parte din pachetul mai amplu pe uh, comerțul digital transfrontalier. Și el suplimentează foaia de drum din 2013 care viza, uh, pe de o parte, uh, interoperabilitatea, pe de altă parte, serviciul universal uh, pentru colete. Regulamentul propune acțiuni în trei domenii. În primul rând, autoritățile de reglementare vor primi informații privind toate companiile de furnizare stabilite în statele membre și asta va permite o fluidizare a pieței. Apoi, costurile vor fi mai uh, transparente și autoritățile de reglementare vor vedea în ce măsură aceste, uh, acești furnizori mai mici uh, beneficiază de un nivel de echitate. Apoi se subliniază și importanța rețelelor transfrontaliere cetățenii pot să beneficieze de prețuri mai mici la livrare și pot să primească bunuri prin poștă în zonele mai izolate, muntoase, etc. De asemenea, și furnizorii au de câștigat mai mulți clienți și așa mai departe. Iar pe această piață, bineînțeles, se așteaptă ca numărul de colete uh, în circulație să crească, pot să, să crească de asemenea și numărul de locuri de muncă, mai ales în zonele izolate. În sfârșit, uh, câteva aspecte uh, evocate în aviz. Așa cum spune avizul de la Comisia Amplă, directiva privind serviciile poștale Um, reflectă problema, uh, problemele care se pun în procesul de autorizație și se pot îndeplini astfel standardele necesare. Vă mulțumesc foarte mult și aștept, uh, bineînțeles, uh, comentarii. Am auzit cu multă atenție această dezbatere importantă. Mulțumim, domnule comisar, și acum are cuvântul domnul Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului Marcus Ferber pentru acest raport. Pentru mine sunt importante trei puncte. În primul rând, unul menționat și de colegul Ferber, respectarea serviciului universal în forma sa actuală, în al doilea rând rolul autorităților naționale de reglementare și în al treilea rând efectele asupra ocupării care trebuie să fie avute în vedere. Acest sector este în plină transformare, ceea ce îi afectează și pe angajații uh, din sector. Uh, Multe schimbări însă s-au făcut foarte bine, dar trebuie să fim conștienți și de faptul că s-au schimbat tipurile de contract din sectorul poștal, s-au modificat condițiile de lucru și au apărut contracte precare, muncă cu jumătate de normă și așa mai departe. Pentru noi la Comisia de Ocupare e foarte important să se garanteze că lucrătorii beneficiază de condiții adecvate, de uh, protecție socială și protecția sănătății la locul de muncă și de asemenea de uh, timp de lucru corect. Aș dori să subliniez că este foarte importantă buna colaborare cu partenerii sociali și pe viitor concurența nu trebuie să fie satisfăcută în detrimentul lucrătorilor. Mulțumesc, doamna Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport port în numele social-democraților și mulțumesc domnului Ferber și mulțumesc colegilor din diverse comisii care au fost foarte activi pentru acest raport și e bine că vedem un rezultat bun serviciile poștale s-au schimbat mult în ultimii ani în Uniunea Europeană, sigur s-a dezvoltat uh, rapid, după cum s-a spus, și serviciul de livrare a coletelor și revizuirea serviciilor, uh, revizuirea directivei privind serviciile poștale este binevenită pentru a ne stabili prioritățile pentru viitorul acestui sector în Europa. E bine de știut de la început că revizuirea aceasta și raportul pe care va fi votat mâine confirmă că directiva nu solicită privatizarea Uh, serviciilor și cetățenii au dreptul garantat la servicii poștale uh, la prețuri corecte și împreună trebuie să ne asigurăm durabilitatea pe termen lung a obligației de uh, servicii universale, după cum s-a spus, protejând și standardele minime de livrare. Sigur că prevederile actuale mm, au o flexibilitate necesară pentru statele membre, Uh, dar există și împrejurări geografice deosebite în statele membre. Uh, e bine că există această flexibilitate. Vă îndemn să votăm uh, pentru acest raport. Sectorul poștal trebuie să se dezvolte astfel încât drepturile cetățenilor să fie garantate sporit. Există și cazuri însă în care există practici uh, de, de angajare uh, aduse, aduse de liberalizarea sectorului poștal în țări care lucru care s-a tradus la scăderea tandelor sociale în unele state. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să protejeze de fundamentale lucrătorilor în întregul sector, indiferent de statutul angajatorului. Raportul are de face în primul rând cu revizuirea directivei, dar shopping online este, cumpărăturile online reprezintă un factor masiv de schimbare E bine că în raport se spune așa ceva, e un raport bun și sperăm să-l votăm mâine uh, cu un rezultat pozitiv. Mulțumesc, domnul Van de Camp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, și eu aș dori să mulțumesc lui Marcus Ferber și raportorilor din umbră de la Comisia Transporturi. Vreau să îi felicit, vreau să le mulțumesc pentru ce au făcut și îi mulțumesc și domnului Dombrovski, domnul comisar pentru piața internă, care s-a implicat așa de mult și într-un mod atât de profesionist. Suntem într-o epocă digitală și poate să pară ciudat că vorbim despre vechile și clasicile servicii poștale, însă am aflat că furnizarea de servicii poștale este totuși foarte importantă pentru mulți oameni astăzi în Europa. Nu vorbesc mai despre persoanele mai în vârstă, nu vorbesc numai despre uh, oamenii din uh, zonele mai populate, ci vorbesc despre multe persoane care depind de poștă. S-a spus aici că directiva va sosi, e vorba de directiva pe privitoare la colete și, bineînțeles, că să nu trebuie să uităm sectorul comerțului digital, care este în plină expansiune. Aș dori să vă pun o întrebare și anume uh, în legătură cu raportul de implementare a Parlamentului European Uh, câte dintre acestea au fost preluate, ni se tot spune că trebuie să facem astfel de rapoarte și le facem și poate că ar trebui să spunem că Parlamentul European se va concentra din ce în ce mai mult uh, pe legislația care a fost votată. Irji Buzek a vorbit despre aceste rapoarte de implementare foarte mult, dar am senzația că au cam dispărut în ultima vreme și aș vrea să vă întreb ce credeți pe acest lucru. Mulțumesc, urmează doamna Ayala Sanders. Una vez que le íbamos a apoyar absolutamente el informe. Vă mulțumesc, doamna, doamna președinte, domnule Ferber. De această dată vom putea fi de acord cu raportul dumneavoastră pentru că este un raport echilibrat, însă Comisia a venit cu o propunere legislativă cu care nu suntem neapărat de acord. Aș dori să vă felicit pentru raportul dumneavoastră, pe care îl înțelegem acum în lumina pachetului întreg. Și domnule Dombrovski, aș dori să vă întreb următorul lucru. Există, au fost ratate anumite termene uh, limită, oare și de ce nu ați așteptat cu propunerea dumneavoastră pentru a asculta poziția Parlamentului European înainte de a veni cu o propunere care nu ni se pare că ar fi cea mai potrivită. Nu suntem de acord cu egalitatea pusă între sectorul serviciilor poștale, cu serviciul de uh, um, coletă și cel de roaming. Și aș dori să spun foarte clar că în legătură cu unele dintre aceste subiecte uh, vom purta o bătălie crâncenă vis-a-vis de propunerea dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc domnului Ferber pentru raportul său, după cum am spus, unul foarte echilibrat și aș dori să uh, precizez că prin amendamentele noastre am dorit să uh, contribuim la coerența acestui raport. Doamna Foster are cuvântul. Colleagues. Mulțumesc. Aș dori să-i Mulțumesc lui Marcus Ferber pentru eforturile pe care le-a făcut față de această um, directivă. Um, am ajuns uh, în sfârșit la o concluzie după foarte mult uh, timp și totuși uh, concluzia nu este cea corectă. Uh, originile serviciilor poștale uh, merge foarte departe în uh, um, Regatul Unit, încă de la Henry al VIII-lea. Uh, în 1883 uh, au fost introduși factorii poștali și este un uh, serviciu care merge dincolo de obligația minimă a serviciului public. Furnizează de asemenea servicii persoanelor cu dizabilități Având în vedere mm, includerea nefericită a dimensiunii sociale, nu vom putea sprijini acest raport mâine. Mă gândesc mai ales la alinatul 48. În 2014, după o bătălie foarte lungă. Uh, regulamentul respectiv privind uh, vehiculele de mari dimensiuni care nu, în care nu trebuia să existe tahografe mm, au fost excluse. Domnule Ferber, nu pot sprijini raportul dumneavoastră dacă alineatul 48 nu va fi uh, scos. Și sper că așa se va întâmpla înainte de raportul de, de votarea de mâine. Mulțumesc, are cuvântul domnul Telicica. Uh, uh, Ms. Vice President, uh, colleagues, uh, um, you know, uh, Mulțumesc, domnule președinte. This is our primarily question of communication. Eu cred că serviciile poștale reprezintă mai ales o miză în domeniul comunicării și cred că de 20 de ani de zile nu sunt prea multe lucruri care să se fi schimbat atât de mult precum comunicarea. Care era raportul între uh, cutiile poștale uh, fizice și cutiile poștale pe WhatsApp? Gândiți-vă că prima directivă datează din 1997 și face parte din istorie. Și chiar când ne uităm și la cea de-a treia directivă, cea din 2008, și aceasta este destul de depășită. Și apreciez faptul că domnul Ferber nu s-a limitat doar la aceste directive și a încercat să înțeleagă nu numai ce se întâmplă în ziua de astăzi, ci ceea, și ceea ce se va întâmpla pe viitor. Eu cred că e un lucru bun, pentru că trebuie să fim în măsură să răspundem așteptărilor consumatorilor și să nu ne pierdem ritmul, viteza de croazieră. De aceea cred eu că singurul mod pentru a merge înainte este să avem un cadru de reglementare solid și care să fie în măsură să propună servicii universale de calitate cu un minim de flexibilitate, servicii independente și autorități naționale de reglementare independente, de monitorizare a pieței pentru a avea un sistem echitabil și condiții echitabile între operatorii istorici și noi ajunși pe piața aceasta. Să nu uităm de asemenea nici IMM-urile, Cred eu că este foarte important să fim conștienți de faptul că aceste servicii reprezintă un potențial foarte mare, mai ales la nivel transfrontalier. Și nu cred că ar trebui să avem protecționism în acest domeniu, deși acesta există în anumite state membre. Doamnelor și domnilor, după părerea mea, nu este sfârșitul unei dezbateri, ci mai degrabă începutul acesteia și cred că, într-adevăr, va trebui să așteptăm noile, viitoarele propuneri uh, și domnul vicepreședinte s-a referit deja la acestea, mai ales în ceea ce privește serviciile de uh, livrare a coletelor. Uh, eu cred că trebuie să respectăm principiile care există deja în raport și vreau să mulțumesc domnului Ferber pentru... Uh, Telicica, uh, the next speaker... Mulțumesc, domnule Telicica. Următorul vorbitor este domnul González Peñas. Un minut și jumătate. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, ca și în alte sectoare, Comisia a făcut eforturi foarte mari pentru a liberaliza o piață a serviciilor poștale. Și, ca și în alte sectoare, argumentele pe care s-a sprijinit această strategie a fost să garantăm accesul la, la aceste servicii în toată Uniunea, să avem criterii de calitate, de fiabilitate, să relansăm dinamismul și crearea de locuri de muncă. Însă nu e adevărată surpriză, ca și în nenumărate alte sectoare, că aceste obiective nici măcar n-au fost îndeplinite, ba din potrivă. Efectele în anumite state membre care mai intens au aplicat aceste prevederi ale directivei sunt tocmai efecte contrare, adverse și caracteristicile acestor servicii se, de fapt, următoarele. S-a înrăutățit situația, s-a sporit numărul de plângeri înregistrate, mai ales în rândul noilor operatori. Și există și, de asemenea, și o trăsătură specifică pentru serviciile poștale publice. Faptul că accesibilitatea și universalitatea trebuie să fie garantate, pentru că operatorii privați își concentrează uh, eforturile pe segmentele cele mai uh, uh profitabile de pe piață, în detrimentul uh, utilizatorilor consumatorilor finali uh, individuali. Și de aceea serviciile acestea nu sunt la înălțime în zonele rurale și mai puțin conectate. Deci trebuie să ne uităm și la harta geografică. De aceea ar trebui să avem uh, o acțiune intensă pentru a reduce uh, aceste um, uh, servicii de, defavorizate și din punctul nostru de vedere noi ne punem întrebarea când va veni momentul în care instituțiile europene să accepte faptul că o idee pe care mi-am repetat-o de foarte multe ori, că liberalizarea nu e neapărat o panacee, o soluție universală pentru absolut toate domeniile, mai ales când vrem să garantăm servicii de calitate și locuri de muncă de calitate. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Evans. In one and a half minute. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să-i mulțumesc raportorului domnului Ferber pentru raportul său și pentru că a acceptat amendamentele depuse de grupul meu politic, Verzi vor uh, sprijini acest raport mâine. Este esențial, așa cum au spus mai mulți colegi, să păstrăm obligația unui serviciu universal de a livra și colecta corespondența de cel puțin 5 ori pe săptămână și, în același timp, se păstrează un grad suficient de mare de flexibilitate pentru ca statele membre să uh, asigure durabilitatea acestui uh, serviciu. Serviciul poștal este un bun comun care a trecut prin transformări uh, profunde în uh, ultima perioadă, devenind tot mai digital. Și eu știu din circunscripția mea electorală din țara Galilor cât de important este să nu există nicio discriminare împotriva oamenilor care trăiesc în zone rurale sau în uh, zone de munte în comparație cu oamenii care trăiesc la oraș. Serviciul trebuie să fie egal pentru toată lumea. În acest raport se insistă asupra importanței nediscriminării între lucrătorii din acest sector. Este inclusă o protecție pentru consumatori și necesitate și promovarea serviciilor uh, transfrontaliere. Accesul universal trebuie să rămână un principiu fundamental al tuturor serviciilor publice. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru că ați respectat uh, timpul acordat. Domnul Deli are cuvântul, un minut și jumătate. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să-l uh, <clears throat> felicit pe raportor pentru că um, Textul dumnealui este foarte bun, bine fundamentat și păstrează o deschidere și față de amendamentele noastre. Acum, pe fond, comerțul electronic este din ce în ce mai frecvent, însă el nu ar funcționa și fără serviciul clasic poștal. De aceea este foarte important ca serviciile poștale să continue să fie disponibile în uh, zonele uh, periferice și în același timp trebuie menținută și o flexibilitate a acestor servicii și în acest sens sunt uh, foarte mulțumit să văd că în acest document se vorbește și despre specificitățile locale și despre durabilitatea pe termen lung care este deosebit de importantă pentru, statelor, pentru statele membre. Vorbind despre serviciile transfrontaliere, acest domeniu este la fel de important, este nevoie de niște uh, prețuri transparente. Pentru că în continuare există o problemă legată de prețurile mari în unele zone. O soluție ar fi utilizarea tehnologiilor, cum ar fi dronele pentru livrare, un mod eficient. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna De Monte doamnă președinte dreptul de a primi și de a comunica în mod liber informații este una din valorile de bază ale uniunii europene așa că trebuie să garantăm servicii poștale universale cu condiții de acces și de calitate optime ci uh, pentru a putea colecta în mod optim și a distribui în mod optim uh, corespondența. Trebuie să menționăm în mod special situația uh, în regiunilor rurale și izolate, pentru că aceste servicii poștale sunt absolut esențiale pentru aceste regiuni pentru că e vorba de circunstanțe excepționale și în acest sens putem acorda o anumită marjă de flexibilitate în așa fel încât sistemul să se poată adapta exigențelor uh, cetățenilor. Dar, în același timp, nu trebuie să uităm rolul poștei ca și serviciu universal și acesta este de mare întâietate în uh, registrul de servicii publice și, evident, există și tehnologia care joacă un rol absolut esențială însă, și nu poate fi lăsată deoparte, însă trebuie să menținem un echilibru între diferitele elemente. Zlotovski Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Slotovski un minut. Szanowni Państwo, Vă mulțumesc, doamna președintă. Piața serviciilor postale s-a transformat foarte mult în ultima perioadă. În acest moment nu mai este nevoie de toate serviciile, însă acest lucru nu înseamnă că pe termen lung serviciile poștale ar trebui să dispară ci trebuie să discutăm despre ce fel de servicii vor uh, fi furnizate pe viitor. Unii dintre operatorii uh, poștali nu mai pot uh, nu mai pot să-și desfășoare în continuare activitățile pe această piață pentru că au costuri suplimentare de suportat. Livrarea coletelor cred că trebuie să fie reglementată astfel încât să fie reduse costurile și astfel încât noi operatori să poată intra pe această piață. Accesul liber la informații trebuie să fie garantat, informații referitoare la modul în care se formează aceste costuri. Vă mulțumesc, doamna Kilonen. Hanen. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului. Sunt de acord cu uh, viziunea exprimată aici că serviciile poștale trebuie să fie accesibile tuturor cetățenilor ca servicii universale. Cred că trebuie să armonizăm definiția serviciului universal și să evaluăm să-l, să-l evaluăm în baza unor standarde universale europene. O zonă cu o densitate scăzută a populației nu trebuie să uh, fie lipsită de furnizarea acestor servicii. Serviciile poștale trebuie să rămână accesibile și prezente. Trebuie să avem o orientare către soluții și nu către probleme. Serviciile poștale nu sunt o povară, nu sunt o cheltuială, sunt esențiale pentru funcționarea societății lucrătorii poștali sunt și ei o verigă importantă a societății și trebuie apreciați. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Dorfman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc din inimă raportorului pentru că prin uh, raportul său a insistat asupra importanței serviciului uh, cu caracter uh, universal. Un serviciu poștal cotidian face parte din calitatea vieții, um, vieții tuturor oamenilor, nu doar celor care trăiesc în orașe, dar și la sată derogările din acest domeniu trebuie să fie tratate cu foarte mare precauție și vă aduc aminte că în statul din care provin eu, în Italia, s-a introdus o normă prin care se uh, precizează că 20% din populație poate fi acceptată de la un serviciu poștal uh, universal. Uh, în uh, regiunea mea, de exemplu, din 160 de comunități prezente, doar o mică minoritate se mai bucură de acest uh, serviciu poștal universal. Și dacă nu este nicio problemă dacă factura la telefon sau la curent electric uh, ajunge mai târziu însă um, tragedia apare în momentul în care cotidianele încep să ajungă la oameni mult, mult prea târziu. Factorii poștali trebuie să poată să ofere acest serviciu universal, pentru că serviciul poștal până la urmă este un serviciu public. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Liberațchi. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie să mă refer la ceea ce s-a spus. Într-adevăr, serviciile poștale sunt servicii publice și fără acces la aceste servicii publice, un anumit grup de persoane sunt, de fapt, excluse. Și noi vrem să evităm acest lucru. Ceea ce încercăm noi să facem este să asigurăm un acces uh, atât din punct de vedere geografic cât și economic la servicii poștale pentru toată lumea și trebuie să ținem seama că anumite costuri pot fi mai ridicate, dar în același timp acest lucru merge mână în mână sau în paralel și cu uh, calitatea. Nu trebuie să ne fie teamă de calitate. Există, au existat la un moment dat niște soluții mai ieftine introduse, spre exemplu, în Polonia și Până la urmă, rezultatele nu au fost deloc la înălțime. De ce? Pentru că s-au încercat uh, Uh, să se realizeze câteva economii care au, au fost în detrimentul calității. Așa că uh, nu sunt neapărat de acord cu toată lumea pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Gerling. Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezint o zonă foarte rurală și în Cornwall există uh, zone de sărăcie și de mm, izolare atât de importante care justifică uh, accesul acestei zone la cel mai înalt nivel de fonduri europene. Serviciile poștale sunt uh, vitale într-o astfel de regiune și sunt protejate și prin actul uh, din 2007 al Regatului Unit care privește serviciile poștale. Și cred că trebuie să reușim să um, garantăm același gen de uh, serviciu minim poștal în întreaga Europa, dar să recunoaștem și provocările pe care le implică. Furnizorii de servicii poștale trebuie să fie niște organizații uh, flexibile, capabile să se adapteze unor, unei cereri în schimbare nu trebuie, nu au nevoie de povești suplimentare din partea reglementărilor. Raportul vorbește și, sau aduce uh, necesitatea unor relații de ocupare, de, de angajare mai rigide, de aceea le vom, uh, îl vom respinge. Mulțumesc. Uh, doamna, tu nu este în sală, prin urmare va primi cuvântul mai târziu și uh, pentru moment are cuvântul doamna Steinruck. Discutăm mai mult despre, decât despre competitivitate, ci despre clienți uh, mulțumiți. Pentru a avea clienți mulțumiți avem nevoie de uh, angajați care să își poată desfășura activitatea într-un uh, climat uh, mulțumitor și acest, acest raport reflectă multe din pozițiile noastre și aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest lucru. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru Transport pentru că a inclus dimensiunea socială în acest raport. Pentru că deseori competitivitatea este obținută și pentru ea plătesc uh, lucrătorii prin înrăutățirea condițiilor uh, de lucru vedem că tot mai mulți lucrători uh, independenți se confruntă cu condiții tot mai grele de lucru și aceste probleme masive ar trebui să ne determine să impunem uh, bune condiții de lucru și respectarea acestor condiții de către angajatori. Mulțumesc! Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Jitnasca, un minut. Vă mulțumesc, doamna președinta. Mulțumită comuni- mijloacelor de comunicare electronice, scrisorile trimise în mod tradițional sunt tot mai uh, puține. Cu toate acestea, acestea rămân importante și serviciile poștale nu-și pierd din, din uh, importanță prin extinderea comuni- mijloacelor uh, de comunicare electronice. Prețurile din uh, Slovacia însă depășesc media prețurilor din Uniunea Europeană. De exemplu, aceste prețuri sunt mult mai mari decât cele din Suedia sau Germania și nu consider că este legitim ca aceste prețuri să crească și mai mult. Și aș dori să lansez un uh, apel tuturor uh, operatorilor să, uh, să garanteze un acces liber acestor servicii. Vă mulțumesc și trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Tocmai era să spun că nu îl văd în sală pe domnul Marias, dar tocmai a apărut în ultimul moment, deci aveți cuvântul. Vă rog. Mm-hmm. Mulțumesc, doamnă președinte. Serviciile poștale reprezintă un serviciu important pentru cetățeni. E un sector inovator care se dezvoltă foarte bine și uh, situația din statele membre demonstrează că în continuare serviciile publice pot fi competitive și concurențiale chiar și într-o ambianță, într-o atmosferă de austeritate. Trebuie să ținem seama de nevoile cetățenilor și tocmai de aceea trebuie ca aceste servicii convergente, ă, servicii poștale din diferitele state membre să fie convergente, ceea ce presupune că autoritățile naționale vor trebui să uh, um, fie atente și la solicitările comisiei. Uh, um, cetățenii sunt în măsură să evalueze calitatea serviciilor publice și asta prin intermediul unei uh, vor fi în măsură să facă acest lucru printr-o rețea europeană a serviciilor poștale. Pentru că, în fond, calitatea serviciilor poștale reprezintă, uh, e, poate fi măsurată având în vedere termenul uh, necesar pentru a distribui corespondența sau coletele. Foarte bine, spune doamna președinte, iată că încheiem această dezbatere. Colega noastră nu s-a întors în sală, așa că am să dau cuvântul domnului comisar Dombovski în numele comisiei. Vă rog. Uh, Madam Chair, honorable uh, members. Uh, Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, am ascultat cu mare atenție Mm, opiniile exprimate aici, uh, care au arătat importanța unor servicii poștale accesibile și durabile pentru teritoriul european uh, încurajând furnizorii de servicii poștale să mm, creeze locuri de muncă, să furnizeze locuri de muncă. Mă bucur că Parlamentul este de acord cu nevoia de flexibilitate, uh, cu obligația de serviciu universal, așa cum uh, sunt ele prevăzute în uh, directivă. Avem nevoie de servicii de livrare a coletelor care să fie mai accesibile și disponibile transfrontalier. Permiteți-mi să subliniez uh, în acest sens următoarele aspecte. Comisia a ascultat uh, opinia Parlamentului European în urma adoptării în 2013 a foii de parcurs pentru serviciile de uh, coletărie. În mai 2016, ca parte din pachetul privind măsurile de îmbunătățire comerțului electronic a fost uh, adoptată o nouă uh, propunere care însă nu este similară cu cea uh, privind roamingul. Nu ar trebui să facem astfel de paralele. Este vorba despre serviciul de coletărie, tocmai pentru că el este utilizat intens în cadrul comerțului electronic. Discutând Discutăm în prezent uh, acest, acest regulament împreună cu Consiliul și sigur că așteptăm cu interes uh, opiniile Parlamentului în continuare pe acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum raportorului, domnul Ferber, pentru a închide această dezbatere. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, dragi colegi. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, care ne-a demonstrat că are rost să discutăm despre serviciile poștale. Directiva actuală ar fi trebuit să fie, pusă, să fie implementată până în anul 2013 în toate statele membre, um, așa cum o obligă legea. Comisia a publicat un raport privind uh, implementarea acestei directive și acest raport se, refer, se referă tocmai la acest uh, subiect. Regret faptul că um, colegii conservatori din Regatul, uh, din Regatul Unit nu, nu pot fi de acord cu acest uh, raport și aș dori să mă adresez acum colegilor din grupul politic uh, GUE. Avem opinii diferite care se reflectă prin amendamente diferite. Grupul meu politic nu va sprijini toate aceste amendamente și va trebui să vedem care este rezultatul votului uh, final. Eu provin dintr-o dintr-o regiune unde există un, opera, un, un operator poștal care furnizează aceste servicii și în zonele de munte, deci lucrurile pot funcționa dacă cadrul de, de reglementare este cel uh, potrivit. Am auzit, pe de altă parte, că există regiuni în care lucrurile nu se desfășoară la fel de bine și aș dori să cer Comisiei uh, Europene să monitorizeze în acea fel autoritățile naționale încât să se asigure aceste servicii. Și ultimul punct pe care doresc să-l amintesc este uh, îl, um, să-l amintesc. Uh, prin intermediul Uniunii Poștale, furnizorii de servicii poștale încearcă să lupte împotriva acestei uh, directive. Și dacă este să mă gândesc că în momentul în care am fost uh, ales aici în Parlamentul European, o scrisoare trimisă înspre Bruxelles costa la fel de mult ca o scrisoare trimisă în uh, Germania, Lucrurile s-au schimbat de atunci până acum și cred că este momentul să ajungem la un preț, la un tarif armonizat în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! S-a încheiat această dezbatere și acest punct va fi votat